atrageți atenția serviciului tehnic. Thank you. The technical services will take no... Președintele, da, vom uh, spune serviciului tehnic. Cum spuneam, uh, uh, uh întrebările adresate comisiei, uh, avem mai puțin timp la dispoziție, avem o întârziere cu 25 de minute și nu putem să facem altfel, uh, vom termina cândva după orele 19.30. Uh, să nu uitați că pentru întrebarea suplimentară aveți dreptul la 30 de secunde. Prima întrebare a doamnei Blinkeviciute și uh, are cuvântul domnul Barnier pentru a răspunde. C'est à vous à répondre à la question. Dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebare acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Blinken Viciute pune o întrebare foarte importantă privind fondurile de pensie și uh, reforma sistemului de pensie, un aspect foarte important dat fiind îmbătrânirea demografică, mobilitatea lucrătorilor și fondurilor disponibile, dar și pentru că fondul de pensii reprezintă un sistem de investiții foarte important. Criza financiară a pus în evidență vulnerabilitatea uh, acestui sistem de pensii și uh, în cadrul proiectului La Rozier vom, La, Rozier vom lua unele inițiative. Domnul Barroso a anunțat uh, unele proiecte și inițiative în 2010 uh, vom avea o carte verde privind pensiile în care se încurajează o discuție privind regularizarea fondurilor de pensii private. Astfel se revizuiește uh, directiva privind supravegherea um, instituțiilor de pensie private. Această revizuire a directivei cuprinde și regulile de solvabilitate pentru fondurile de pensii, care reprezintă, domnule președinte, și uh, o solicitare a Parlamentului European în momentul în care am discutat directiva Solvila, Sol, Solvabilitate 2. Acest subiect este foarte important pentru cetățeni și vreau să vă spun că Comisia va face tot ce este în putință pentru a um, respecta alegerile statelor membre conform uh, principiului subsidiarității în ceea ce privește sistemele de uh, pensii și uh, alocarea drepturilor de pensii. Mulțumesc foarte mult, doamna Blincheviciute are cuvântul 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare publicarea acestei um, cărți verzi despre care ați vorbit, uh, această chestiune este foarte importantă pentru mulți cetățeni europeni. În unele state membre, cum ar fi Lituania, țara mea, de pildă, pensiile au fost reduse din cauza crizei financiare și economice cu care ne-am confruntat. Domnule comisar, aș dori să vă întreb de ce a dat Comisia atât de puțină atenție stabilității fondurilor de pensie și garantării acestora în strategia 2020. Ar trebui să ținem cont de situația demografică actuală, de situația de pe piață, iar această chestiune, în acest context, capătă și mai multă importanță și este foarte important să vedem cum vor sta lucrurile în 10 ani. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Doriți să-i răspundeți doamnei Blincheviciute? Doamna deputat, în uh, strategia 2020, care este un uh, text de creștere economică uh, Uh, ecologică, inteligentă și integratoare, nu putem, bineînțeles, să includem toate subiectele uh, pentru care avem și alte instrumente și alte cadre cu ajutorul cărora ne ocupăm de chestiuni fundamentale, cum, sunt, cum este, bineînțeles, chestiunea pensiilor, sistemelor de pensii. Am uh, spus mai înainte că fondurile de pensii sunt uh, instrumente de investiții foarte importante și că aici uh, avem uh, și că acestea joacă un rol foarte important la ora actuală în sistemul de pensii, în sistemele de pensii naționale. După cum am spus, vom respecta prin principiul subsidiarității alegerile care se vor face la nivel național și mm, știu foarte bine că Uh, există sisteme diferite de la un stat la altul. Iată de ce ne vom baza pe această carte verde care va fi publicată în viitor și sper că alături de dumneavoastră și alți colegi interesați vom avea o dezbatere cât mai uh, fructoasă. Mulțumesc foarte mult. Domnul Overmaier are o întrebare suplimentare, tot 30 de secunde, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt austriac. În uh, Austria, subvenția maximă pentru fondurile de pensii private este de 210 euro pe an. Sunt de părere că pensiile trebuie reglementate de stat, nu de operatori privați uh, suspecți. Mă întreb cumva dacă Comisia nu dă dovadă de neglijență și de îngustime în momentul în care uh, tolerează aceste fonduri de pensii private care nu sunt supravegheate cum trebuie pe piață. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, puteți răspunde. Președintele Barroso a avut ocazia să răspundă la mai multe întrebări privind uh, principalele uh, chestiuni legate de, mm, de transferuri financiare, ați vorbit dumneavoastră despre speculație, ceea ce vă pot spune ca uh, comisar european uh, care se ocupă de supraveghere uh, acestor servicii este că nu vom lăsa niciun produs financiar, nicio piață financiară în afara unui sistem de supraveghere inteligente și eficiente. Deci nimeni nu va rămâne pe din afară neacoperită, ea cei, cei care uh, au uh, produse diferite vor um, face obiectul acestei supravegheri în cadrul pachetului privind supravegherea financiară care este în curs de di- discuție acum. Avem mai multe directive, uh, avem uh, Ă, avem ă, reguli privind investițiile foarte stricte și ă, vă promit că niciun astfel de produs financiar nu va fi uitat în ceea ce privește supravegherea financiară inteligentă și eficientă. Mulțumesc. Uh, doamna Țică mai are o întrebare suplimentară. Mr. Chair, Mr. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Necesar să existe o gândire strategică pe termen lung privind, sistema, uh, privind reforma sistemelor de pensii, atât în cazul celor private, cât și în cazul celor publice. Mă refer aici la faptul că în anii 70 rata natalității a crescut foarte mult, aceste persoane în treizeci de ani vor iei la pensie iar astăzi rata natalităii este foarte mică cei care sunt astăzi născui în treizeci de ani vor fi pe piaa forei de muncă i nu vor putea asigura resursele pentru uh, fondurile de pensii la acea dată. de aceea vă întreb care sunt măsurile pe care le luai pentru reforma adevărată a sistemelor de pensii pe termen lung în beneficiul cetăenilor europeni în mod sustenabil? mulumesc. Doamnă deputat, am vorbit și eu, uh, am spus uh, și eu acest lucru uh, în intervenția mea. Nu am putut să vorbesc prea mult, bineînțeles. Am spus că una dintre principalele obstacole a mobilității reprezintă elementul demografic. Bineînțeles că am putea să avem o dezbatere în care să facem comparații chiar dacă chestiunea demografică nu ține de, nu ține din, de competențele europene, dar acest uh, aspect vizează toate țările europene. Și uh, acest uh, continent, care este unul dintre puținele, care este unul dintre rarele continente unde demografic suntem în scădere. Iată, deci, în acest cadru foarte serios ne-am ocupat de uh, Uh, chestiunea pensionării, a pensiilor și uh, a asumării acestei dependențe în cadrul uh, sistemului de pensii. Iată de ce cred că această carte verde reprezintă un instrument foarte bun și oportun. Nu veți avea foarte mult de așteptat pentru că va fi publicată în curând și um, trebuie să ținem cont aici și de responsabilitățile naționale în ceea ce privește sistemul de pensii și ce ține de competențele europene, mai ales în ceea ce privește fondul de pensii private și multiplicarea lor pe piețele europene. Oricum, însă, toate aceste întrebări își vor găsi răspunsuri și um, noi vom propune unele um, orientări în această carte verde despre care v-am vorbit și care va fi publicată în câteva luni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Următoarea întrebare, numărul 29, adresată de Sean Kelly privind sistemele de asigurări împotriva inundațiilor din Uniunea Europeană. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnul Kelly pune o întrebare legată o eh, tragic, actualitatea tragică a insulelor Madeira și uh, coastelor vestice ale continentului, uh, și cele din țara mea și exprim aici solidaritatea noastră cu toate victimele și uh, colegul meu de la comisie uh, a fost de altfel la fața locului în ambele țări. Iată, e vorba de efectele schimbărilor climatice și aceste uh, catastrofe naturale uh, sunt din ce în ce mai frecvente. Uh, și există și alte catastrofe care au uh, consecințe grave asupra vieții oamenilor, catastrofe industriale, incendii, accidente maritime, de exemplu. Este un subiect, uh, o temă care mă interesează de mult timp. În 99, ca de, uh, comisar pentru politica regională, am trebuit să uh, Uh, răspund colegilor greci care se temeau de consecințele cu tremurilor în țara lor și am propus atunci uh, crearea unui fond de solidaritate și crearea unei forțe europene de protecție civilă. Trebuie să așteptăm uh, inundațiile majore din 2002 în Germania, Austria și Slovacia pentru ca în trei luni, cu sprijinul Parlamentului și al Consiliului, Comisia să creeze fondul de solidaritate care va interveni și la Madeira și pe coasta atlantică, așa cum s-a întâmplat în cazul mai multor catastrofe majore din 2002 încoace. Forța de protecție civilă este un subiect la care, pe care lucrează colega mea Gheorgheva împreună cu doamna Ashton și sper că nu vom aștepta o nouă catastrofă pentru a ne pune în comun forțele sub uh, standardul european pentru catastrofe ca cea din Haiti sau în uh, situații ca cea a tsunamiului. Ce facem cu bunurile publice care nu pot fi asigurate? Uh, Fondul de solidaritate poate să ajute în acest caz. Cred că se pot face progrese în legătură cu riscurile care pot fi acoperite de asigurări Cartea albă din 2009 privind adaptarea la schimbărilor climatice sugerează în lipsa asigurărilor regimuri de asigurări um, publice și în cadrul acestei cărți albe doresc să examinez rolul produselor de asigurări pentru a completa aceste măsuri. Voi începe printr-o muncă de benchmarking uh, pe care am cerut-o serviciilor comisiei în legătură cu ce există în diferitele state membre și dacă impactul este transfrontalier, poate va fi oportun chiar să promovăm regimuri europene de asigurări. Domnule Kelly, știu că este un subiect complex. Voi lucra împreună cu toate părțile interesate, companiile de asigurări, statele membre, experțile, pentru a fixa prioritățile la cel mai bun nivel. Cred, sunt sigur că putem să-i protejăm mai bine pe cetățeni, având în vedere că catastrofele naturale um, apar din ce în ce mai des. De aceea, această muncă de screening și benchmarking în legătură cu diferitele sisteme de asigurări este importantă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Domnule Kelly, aveți cuvântul pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar. Bineînțeles, cu toții suntem, am fost îngrijorați în legătură cu situația din Madeira și din Franța. În țara mea nu a murit nimeni, dar, din păcate, problema asigurărilor apare foarte rapid. Mm, multe case nu sunt asigurate, iar într-un oraș unde uh, Uh, au avut loc uh, acum câțiva ani inundații importante, um, cetățenii s-au confruntat cu aceeași problemă. Ce se întâmplă cu țările care nu aplică directiva pentru inundații? Prevedeți sancțiuni? No. Da. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, Această directivă pentru inundații. Există din 2007. Există și o comunicare a Comisiei în legătură cu prevenția dezastrelor naturale de, din cauză umană. Cred că dacă aceste directive sunt uh, valabile, sunt uh, aplicate, Comisia trebuie să verifice dacă statele membre aplică sau nu aceste directive. Când e vorba de inundații, am văzut acest lucru și în Franța și putem vedea aceste lucruri și în țara dumneavoastră. Consecințele la nivelul amenajării teritoriilor, pot, teritoriului pot fi grave. Uneori nu se ține cont de precauția amenajării terenurilor uh, inundabile. Deci și de acest, în acest caz Comisia va evalua ce fac statele membre și ce nu fac și va lua măsurile necesare, inclusiv procedura de infracțiune, pentru ca aceste directive să fie aplicate. Thank you. Mulțumesc. Domnul Higgins are cuvântul pentru o întrebare suplimentară. President... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului comisar pentru răspuns. În legătură cu ceea ce a spus domnul Kelly și anume aplicarea directivei pentru inundații. După cum știți, acesta trebuie să fie transpusă în toate cele 27 de state membre anul acesta, în 2010. Aș cere Comisiei uh, să supravegheze implementarea acestei directive de către autoritățile naționale. În 95 m-am ocupat uh, de uh, inundații în Irlanda și atunci am cerut să nu se mai construiască deloc pe terenurile inundabile și totuși au fost construite acolo case noi. De aceea trebuie să aplicăm directiva în ceea ce privește inundațiile în mod foarte rigid și trebuie să obligăm guvernul irlandez, autoritățile locale și pe oricine care încalcă prevederile directivei să se conformeze. Mulțumesc. Domnul Senca. Domnule Barnier, vă mai asculta întrebarea domnului Zemca și apoi vă dau cuvântul. Domnule comisar, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu altceva. Vorbim despre asigurări. Atunci când apar dezastrele, trebuie să se facă două lucruri. Două lucruri diferite. Aș vrea să vă întreb următorul lucru, domnule comisar. Nu avem nevoie de un centru de gestionare a crizelor în Uniunea Europeană, nu avem o autoritate unică pentru a reacționa la dezastre. Și, domnule comisar, nu credeți că ar trebui să facem mai multe pentru o protecție civilă mai bună? Nu avem avioane, de exemplu, pentru protecție civilă. Avem nevoie de un centru unic și de capacități mai bine. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. De Sunt două probleme diferite. Mai întâi, în legătură cu inundațiile. În calitatea mea de comisar pentru piața internă, am venit să răspund aici uh, la o întrebare legătură cu mai bună folosire a asigurărilor uh, pentru persoanele care au pierdut bunuri materiale personale. Și deci, uh, voi uh, evalua diferitele sisteme de asigurări private, mai mult sau mai puțin sofisticate care există. Există țări în care nu există deloc asigurări pentru astfel de catastrofe și există alte țări uh, care oferă o protecție 100% împotriva acestor catastrofe. În rest, subiectul nu este de responsabilitatea mea și voi cere domnului Potocnic, uh, comisar pentru mediu, să vă răspundă în scris în legătură cu aplicarea sau lipsa aplicării acestei directive privind inundațiile, dar aveți dreptate. Cel mai importante sunt competențele naționale, regionale sau locale în legătură cu construcția și uh, posibilitatea de a construi, uh, construi pe anumite terenuri este evident că există zone unde nu trebuie să se construiască sau nu mai trebuie să se construiască. Chiar în țara mea am uh, cerut mutarea unor case sau uzine din zone afectate deseori de uh, inundații. Deci s-a votat o lege și am indemnizat pe oameni ca să plece de acolo înainte să se producă o nouă catastrofă. Asta am făcut-o în 95. Și aceste idei sunt idei pe care doresc să le reunesc uh, și să vi le prezint uh, pe tema asigurărilor să vă prezint propuneri. În legătură cu protecția civilă, chiar dacă nu este de competența mea, este un subiect uh, pe care am lucrat cu sprijinul Parlamentului European uh, la cererea domnului Barroso în 2006 și am lucrat pe crearea unei uh, forțe europene de protecție civilă uh, pe bază voluntară, prin cooperare sporită, uh, pentru a ne obișnui la pregătirea reațiilor. Nu lipsește bunăvoința când are loc un tsunami sau o tragedie în Haiti. Lipsește coordonarea și am câștigat timp și vieți umane și bani și am câștigat și invizibilitate dacă europenii voluntari și-ar pregăti reacția la diferitele tipuri de catastrofe dinainte. Bineînțeles, reacția nu poate fi aceeași la o catastrofă industrială, la una uh, cam uh, cea a navei Erika, un, un incendiu în Grecia sau un tsunami, o pandemie sau un atentat ca cel uh, de pe 11 septembrie. Este o idee pe care lucrează colegii mei și vă vom face propuneri concrete pentru a ne pregăti împreună reacția. Bineînțeles, eu sprijin în continuare aceste idee pe care am lucrat deja cu sprijinul Parlamentului European. Well, thank you, Commissioner. We're very grateful to you. Uh... Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, următoarea întrebare este adresată domnului Andor, pe care îl invit să se pregătească. Este vorba despre întrebarea numărul 30 al doamnei Țicău în ce privește măsurile europene de luptă pentru combaterea sărăciei. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, estimați eurodeputați. Împărtășesc pe de-a întregul uh, îngrijorările autoarei acestei întrebări în ce privește uh, situația uh, locurilor de muncă și situația protecției sociale în Europa și nevoia de a combate sărăcia. Așa cum știți, anul 2010 este anul european pentru a combate sărăcia și excluziunea socială, pentru a atrage cât mai mult atenția asupra problemelor sociale și sperăm uh, că acest an va fi o bună oportunitate nu numai pentru a dezbate despre pe tema sărăciei, ci și pentru a ne lua angajamente serioase în vederea combaterii acestui uh, fenomen, angajamente la nivel european și la nivel național. Astfel încât aceste angajamente să fie posibile, Comisia a inclus în strategia pentru Europa 2020 un obiectiv cifrat pentru reducerea sărăciei. Este dovada interesului nostru și, de asemenea, a învățămintelor trase din experiența trecutului. Vrem să reducem până în anul 2020 nivelul de sărăcie în Europa cu 25%. Avem nevoie, bineînțeles, de un nivel bun de viață, de prosperitate, de locuri de muncă uh, care să permită oamenilor să uh, trăiască în mod uh, decent. Vom avea o inițiativă care se numește Platforma Europeană împotriva sărăciei pentru a sprijini atingerea acestui obiectiv până în anul 2020. De asemenea, uh, vom folosi Fondul uh, Social European, Fondul pentru ajustarea globalizării, de asemenea pentru a um, stimula crearea de locuri de muncă și pentru menținerea acestora în Europa. Evident că mult mai multe trebuie făcute pentru a menține aceste locuri de muncă calitative și pentru a uh, stimula crearea de noi locuri de muncă. Lupta împotriva sărăciei nu ține însă numai de crearea de locuri de muncă. Așa cum se recunoaște și în strategia Europa 2020, avem nevoie și de un sistem de protecție socială bine uh, pus la punct, bine conceput pentru a permite lupta împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Statele membre sunt cele competente pentru organizarea și finanțarea sistemelor de protecție socială și Comisia le sprijină în uh, îndeplinirea acestei misiuni. Folosim metoda coordonării deschise și Comisia trebuie să identifice și să promoveze niște ținte precise pentru a facilita uh, schimbul de bune practici. cadrul pentru incluzu, incluziune, stabilirea de modele, de etaloane, sunt tot atâtea uh, metode de lucru ale comisiei. Uh, lucrăm îndeaproape cu președințiile uh, europene din anul acesta, președinția spaniolă, președinția belgeană. Există mai multe inițiative. Următorul summit Uh, pe tema luptei împotriva sărăciei și apoi știm că președinția belgeană pregătește o inițiativă care vizează în mod special pe copii. Bineînțeles că trebuie să colaborăm și cu ONG-urile pentru că fără societatea civilă nu poți să uh, duci acțiuni încununate de succes. Și noi sprijinim Uh, foarte mult ONG-urile care se, luptă de, care se ocupă de lupta împotriva sărăciei. Cam atât am avut de spus. Cum vedeți, avem acțiuni în mai multe direcții pentru a lupta împotriva sărăciei. Mulțumesc! Președintele, doamnă Țica, o întrebare suplimentară, 30 de secunde. Uh, domnule comisar, uh, mulțumesc pentru răspuns, dar aș fi dorit să discutăm puțin și de procesul de dezindustrializare care este prezent în multe din statele membre i care este una din cauzele crizei economice i sociale în care ne aflăm o politică industrială europeană inteligentă i ambiioasă va întări atât competitivitatea uniunii europene dar mai ales va genera noi locuri de muncă. care sunt deci măsurile privind politica industrială europeană care vor fi incluse în programul de lucru al actualei comisii i care vor putea crete atât competitivitatea uniunii europene dar mai ales va putea genera noi locuri de muncă putând asigura astfel un trai decent pentru cetăenii europeni. Mulțumesc, domnule comisar. da într adevăr a crea locuri de muncă mai multe i mai bune este un lucru care face parte din Europa 2020. Eu am încercat să mă concentrez asupra acțiunilor de luptă împotriva sărăciei. Dar, bineînțeles, și în ce privește locurile de muncă, avem noi inițiative, mai ales în cadrul uh, primului pilon al strategiei Europa 2020. Și bineînțeles că vizăm și uh, Uh, uh, lupta împotriva dezindustrializării. Ați spus aici punctele pe I. Trebuie să recunoaștem că instrumentele disponibile la nivel european nu ar trebui să servească uh, numai pentru a lupta împotriva consecințelor delocalizărilor. Trebuie să ne gândim și la faptul că uh, se reduc veniturile, pierdem uh, oameni calificați. Sunt multe fenomene pe care trebuie să le luăm în calcul și pe care trebuie să le combatem pe termen lung. Și a avea o adevărată politică industrială este un lucru indispensabil. Sunt însă pe deplin de acord cu implicațiile întrebării dumneavoastră, că avem nevoie de o abordare comprehensibilă și o adevărată strategie economică, mai ales în favoarea industriei, pentru că altfel nu vom putea să combatem eficient uh, sărăcia. Mulțumesc, mai am două întrebări suplimentare. Mai întâi, domnul Obermeier, aveți cuvântul pentru 30 de secunde. In de Wirtschaftskrise ist Gefahr von Sozialmissbrauch. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în momente de criză economică și financiară, abuzurile sociale reprezintă un risc enorm în Uniunea Europeană. Există riscuri eh, de abuz între diferitele pături sociale și cetățeni din noile state ale Uniunii Europene vin în Occident pentru a percepe prestații sociale în mod abuziv. Există instrumente pe care să permită să luptăm împotriva acestor abuzuri sociale? Dorește Comisia să lupte împotriva acestei realități sau nu? Domnul Ciuntres are mai întâi cuvântul și după aceea domnul comisar poate să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, peste 20% din greci trăiesc sub pragul sărăciei. 34% um, sunt șomeri și chiar și mulți lucrători, deci dintre cei care muncesc sunt săraci. Am ascultat uh, ceea ce a spus colega noastră în legătură cu sărăcia. După părerea mea, în Grecia problema este uh, falimentul modelului liberal. Și acesta revine în textul strategiei 2020. putem să permitem astfel de politici care fac referire aproape la filantropie. Nu e nevoie de o politică economică care obiectiv să fie ocuparea? Nu trebuie să revizuim uh, strategia Comisiei pentru 2020? Thank you. Commissioner, you have... Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Încep cu a doua întrebare, dacă nu vă supărați. Într-adevăr, este foarte important să avem un mediu macroeconomic mai stabil și în uh, răspunsul precedent am vorbit despre importanța unei politici economice complete pentru a crea un mediu mai stabil și ceea ce a fost considerat o tendință neoliberală a ultimelor decenii trebuie revizuită și în strategia 2020 există inițiative și aș vrea să menționez în primul rând capitolul care se referă la reglementarea financiară, care reprezintă o schimbare majoră în uh, comparație cu regimul precedent din intenția de a stabiliza mediul macroeconomic pentru a reduce presiunile asupra sistemelor fiscale pentru a sprijini uh, sistemele de protecție socială și politicile de ocupare. În ceea ce privește abuzurile și eficiența sistemelor de protecție socială, într-adevăr, criza reprezintă un test în acest sens. Ceea ce poate Comisia să facă este să folosească metoda deschisă de coordonare, precum și capacitățile sale analitice, pentru a ajuta statele membre să se concentreze, să-și concentreze mai bine măsurile de protecție socială. Provocarea în momente de criză, așa cum s-a spus în întrebare, dar și provocări în perioada următoare, când mai multe state membre va trebui să treacă printr-o consolidare fixală, fiscală. Deci va fi într-adevăr un test și nu vom putea găsi ușor noi resurse pentru a lupta împotriva sărăciei. De aceea trebuie să facem schimb de experiență în legătură cu modul în care ne putem eh, folosi instrumentele cât mai bine și cum putem eh, um, acționa mai bine la nivelul grupurilor celor mai vulnerabile. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebarea numărul 31. Doamna Vasiliu va răspunde la această întrebare. Întrebarea a fost adresată de domnul Papa Nicolau în legătură cu evaluarea programului Cultura 2007-2013. Doamna comisar, când sunteți gata, puteți începe. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη, όπως αναφέρει ο βουλευτής Παπα-Νικολάου, στόχος του προγράμματος πολιτισμός είναι ο εμπλουτισμός της πολιτισμού. Întrebarea domnului uh, Papa Nicolau se referă la îmbunătățirea experienței culturale a cetățenilor europeni pe baza noastră culturală comună. Comisia promovează cooperarea între entități culturale și între instituții din diferitele țări care participă la acest program, al cărui obiectiv uh, este consolidarea cetățeniei europene. Programul Cultura are ca obiectiv promovarea mobilității transnaționale, încurajarea circulației creatorilor și a produselor culturale la nivel uh, transnațional și promovarea dialogului cultural anul 2009, în cadrul programului Cultura, a fost un an în care s-au introdus peste 700 de cereri eh, și au fost alese 106 care au fost finanțate. 167 au ca obiectiv principal eh, mobilitatea entităților culturale. La nivel juridic, se cere o evaluare externă constantă a programelor. Comisia a convocat uh, o societate externă pentru a evalua primii trei ani din programul Cultura, deci 2007-2009 uh, și mai ales coerența obiectivelor cu primele rezultate obținute și deci uh, primul impact al programului. Organismul de evaluare și-a făcut evaluarea pe baza informațiilor, a ținut cont de rezultatele diferitelor proiecte. Avem prime evaluări izolate, avem uh, răspunsuri uh, din partea celor care au condus uh, programele și raportul va fi prezentat în al doilea semestru al acestui an. Pe această bază, Comisia va elabora apoi un raport în ceea ce privește aplicarea programului pe care îl va prezenta Parlamentul European cel târziu până pe 31 decembrie 2010. Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să notați următorul lucru. Acest program nu se adresează autorităților naționale, ci entităților culturale. Participarea entităților culturale la diferitele programe trebuie să fie repartizată în mod egal între diferitele state membre și diferitele autorități și grupuri de experți care participă la nivel plan european pentru a elabora dezvoltarea culturală a programului în sine. după două seturi de programe pilot pentru mobilitatea celor care creează cultură și ținând cont de dialogul care a avut loc deja în cadrul uh, metodei deschise de coordonare, Comisia în momentul de față evaluează dezvoltarea obținută până acum și modul de a îmbunătăți aplicarea programului în curs și înainte de sfârșitul anului Comisia va lansa o inițiativă de dialog deschis pentru a pregăti terenul pentru noul program Cultura pentru perioada 2014 și anii următori. Mulțumesc! Thank you. Now, for his supplementary, Mr. Papa Nicolau. Acum domnul Papa Nicolau pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru primul răspuns. Cred că participați pentru prima dată la acest dialog, deci vă urez mult succes pe viitor. Bineînțeles, e un lucru bun să-i sensibilizăm pe cetățenii europeni în legătură cu patrimoniul nostru cultural, în legătură cu rădăcinile noastre. E vorba aici de valorile și principiile noastre comune. E foarte important, mai ales în ultima perioadă, pentru Grecia, țara mea, acest lucru, mai ales dacă ținem cont de modul în care sunt folosite monumentele culturale, într-un fel, pentru a ne um, promova țara. Să nu uităm că uneori uh, acropolele din Atena sunt uh, prezentate pur și simplu ca niște ruine. Nu puteți promova bunele practici în contextul acestui program Cultura? Comisia nu ar putea avea o politică dacă am putea spune, mai agresivă pentru a ne promova patrimoniul cultural? Domnul președinte îl întrerupe pe vorbitor. Doamnă Vasiliu, aveți cuvântul. Dacă îmi permiteți, nu eu trebuie să fac acum observații în legătură cu ce se scrie în presă în diferitele țări. Dacă noi acum am începe să reacționăm la toate articolele din presă, uh, nu am ajunge nicăieri. Ceea ce aș vrea eu să spun este că pentru ca monumentele culturale cum este este acropolele și alte monumente din alte state membre să reprezinte o sursă de inspirație de îmbunătățire, de înălțare culturală, tocmai astăzi Comisia a aprobat un nou sistem de a acorda o marcă europeană instrumentelor uh, uh, monumentelor celor mai importante din Uniunea Europeană, printre care se numără și Partenonul și Acropolele. Astfel uh, vom putea exprima punctul de vedere al Uniunii în legătură cu aceste monumente foarte importante. Și acum uh, întrebarea domnului Elward în legătură cu consolidarea și finanțarea organizațiilor sportive de masă din UE. Comisia recunoaște rolul important al sportului, sportului de masă în societatea europeană. Cartea albă din 2007 privind sportul se concentrează asupra aspectelor societale ale sportului și propune un număr de acțiuni, printre care și promovarea activităților fizice sănătoase, a rolului educațional al sportului, incluziunii sociale prin sport și voluntariatului în sport. Aceste inițiative sunt acum în desfășurare sau au fost deja aplicate. Angajamentele Uniunii Europene în articol 165 subliniază specificitatea acestui sector, funcția sa socială și educațională, precum și structurile sale care se bazează pe activitate de voluntariat oferă cadrul acțiunilor viitoare ale Uniunii Europene și dă orientări pentru promovarea sportului la nivel european, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului. Comisia dorește să propună inițiative pentru punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în domeniul sportului în, mai târziu anul acesta. Se va ține cont de nevoia de a consolida sectorul sportului de masă. Stimatul deputat uh, a subliniat faptul că organizațiile sportive de masă se confruntă cu dificultăți în uh, situația economică actuală. Un studiu european privind barierele pe piață în calea finanțării sportului, care a fost uh, anunțat în Cartea Albă și care se concentrează asupra finanțării sportului de masă, Uh, se ocupă de aceste provocări. În acest studiu sunt, deschise, sunt descrise principalele surse de finanțare, sunt identificate modele de financiare în diverse state membre și în ceea ce privește diferite discipline sportive se analizează cadrul reglementativ al Uniunii Europene și politicile, politicile naționale care au impact asupra finanțării sportului. În cele din urmă, acest studiu ar trebui să, sub, să evidențieze modele de afaceri eficiente care să facă față provocărilor viitoare, cum ar fi impactul crizei economice asupra bugetului public, asupra sponsorizărilor, și să identifice mijloace de consolidare a sporturilor de masă în Uniunea Europeană. Consultările privind finanțarea sportului de masă la care face referire stimabilul deputat au fost desfășurate în cadrul acestui studiu. Rezultatele inițiale ale acestei consultări au fost prezentate părților interesate la conferința privind modele de finanțare durabilă pentru sporturile de masă pe piața internă organizată de uh, părțile contractate ale studiului pe 16 februarie la Bruxelles. Rezultatele conferinței vor fi publicate în curând pe site-ul Directoratului General privind piața internă și serviciile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Aylwood are cuvântul pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, răspuns. Mă bucur să și salut angajamentul său pentru Uh, sportul de masă. Odată cu ratificarea tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are competențe în domeniul sportului. Salut acest lucru și în ceea ce privește bugetul. Vreau să vă întreb dacă Comisia poate să ne spună cum, uh, care va fi formatul uh, programului comunitar privind sportul și când vom avea o primă comunicare din partea Comisiei privind această chestiune. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Într-adevăr, vom promova o comunicare, vom publica o comunicare privind sportul în această vară. Înainte de vacanța de vară mm, vom avea o comunicare care va oferi un cadru de cooperare sporită și o nouă agendă pentru sport la nivel european. În egală măsură vom avea și un proiect de decizie pentru un program european pentru sport pe 2 ani 2012-2013. Între timp, așa cum uh, știți prea bine, avem uh, un program al acțiunilor sportive 2009-2011 care pune accent pe sportul uh, de masă și aspectul social al sportului. Avem și un plan de acțiune pentru 2009 care a fost deja aprobat și care este pus în aplicare anul acesta. Acum uh, suntem pe cale de a aproba acțiunile pentru 2010, care, după părerea mea, ar trebui să fie gata în câteva luni. Bineînțeles, uh, conform bugetului pe care îl avem la dispoziție, după cum bine știți, din păcate bugetul pentru 2010 a fost redus de la 6 milioane la 3 milioane. Deci, cu acest buget pentru 2011 vom avea noi acțiuni și noi uh, proiecte pilot pentru a ne contura, uh, proiect, pentru a ne contura programul pe 2012-2013. Mulțumesc, domnul Boris. Are cuvântul pentru o întrebare suplimentară de jumătate de minut. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele în legătură cu o nouă strategie a sportului. În egală măsură, aș dori să fac referire la, la, referire la un subiect care s-a discutat uh, la Comisia pentru Cultură. Este vorba despre noi competențe cheie. Cum ar fi cunoașterea Uniunii Europene, e vorba de cunoașterea în domeniul sportului, Vreau să vă întreb dacă Comisia pune accent pe uh, sport și pe cunoașterea culturii europene în acest domeniu, ceea ce este foarte important pentru identitatea noastră în acest domeniu, doamna comisar. Când uh, vorbesc despre mm, rolul uh, societal, aspectul societal al sportului, aici intră învățământul și formarea și mai importantă este aici educația în înspre o identitate europeană comună. Bineînțeles, se va ține cont de acest lucru în momentul în care vom uh, elabora un program uh, permanent cu privire la sport. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Încheiem aici această întrebare. Următoarele întrebări sunt adresate domnului comisar Calas, așa că vă invit uh, să, luați loc în față. Iar prima întrebare este întrebarea numărul 33, adresată de domnul Jim Higgins, privind accidentele rutiere mortale. Când sunteți gata, domnule comisar, puteți să luați cuvântul. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul cel de-al treilea program de acțiune european pentru siguranța rutieră, rutieră s-au luat mai multe măsuri pentru a combate uh, depășirea vitezei, conducerea în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Și a fost un proiect aflat uh, în procesul de codecizie. Bineînțeles că e nevoie să facem mai multe. Acum uh, Comisia Europeană uh, se concentrează asupra unei strategii pentru următorii 10 ani, o strategie pentru um, a asigura siguranța rutieră. Cetățenii din statele membre nu pot să înțeleagă de ce uh, atunci când un cetățean dintr-un alt stat membru decât cel unde are loc accidentul Uh, este găsit, uh, se face vinovat de depășirea vitezei sau de uh, conducerea în stare de ebrietate, el nu este sancționat. S-a dorit o, s-a luat o inițiativă din partea Comisiei pentru a pune capăt acestei stări de fapt, dar ea a fost blocată la Consiliu. Oricum, Comisia va pune accentul în continuare pe um, acest lucru și pe alte inițiative, pentru că E nevoie să luptăm foarte mult împotriva uh, acestor uh, cauze care sunt principalele responsabile de producerea accidentelor rutiere. De exemplu, avem nevoie de măsuri care să vizeze mai ales pe uh, șoferii începători. De asemenea, avem nevoie de o legislație corespunzătoare în ce privește uh, uh, starea infrastructurii rutiere și uh, um, standardele de construcție a automobilelor. În jur de 56% din um, drumuri nu, au, nu sunt drumuri europene sau internaționale în general, ci drumuri în zona, uh, din zona rurală și e nevoie de un efort suplimentar și pentru a le menține pe acestea, uh, astfel încât să corespunde standardelor de securitate. Trebuie să subliniez faptul că uh, securitatea rutieră este o responsabilitate împărtășită între nivelul european și autoritățile locale și naționale. Trebuie să răspundem problemelor concrete constatate pe uh, teren. Următoarea strategie europeană se va baza pe mai multe principii. Dorim mai ales să avem uh, o inițiativă comună în favoarea siguranței rutiere uh, și să sperăm că toți cetățenii europeni se vor bucura de același nivel de siguranță rutieră peste tot în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Domnule Higgins, întrebarea dumneavoastră suplimentară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru uh, răspunsul dumnealui. Acum că l-am ascultat, îmi dau seama că s-au făcut deja destul de multe lucruri pentru a sancționa uh, conducerea în stare de ebrietate și uh, depășirea vitezei. Să nu uităm și uh, faptul că conducerea sub influența drogurilor este o problemă uh, gravă. În jur de 10.000 de persoane uh, mor în fiecare an din cauza accidentelor rutiere. Cum spuneam, accidentele rutiere cauză multe victime și vreau să spun comisiei că trebuie să facă mult mai multe lucruri. Salut studiul, salut proiectul de inițiativă, dar e nevoie de mult mai multe acțiuni. Domnule comisar, vă mulțumesc, stimate eurodeputat. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, dar atunci când avem o tehnologie destul de dezvoltată pentru a identifica pe, acești, pe acei șoferi care conduc în stare de ebrietate, uh, e bine, dar nu dispunem de o tehnologie la fel de dezvoltată pentru a-i uh, identifica pe cei care uh, se află sub influența drogurilor. Uneori poate să fie vizibil pentru cel care uh, efectuează controlul rutier și poți să-i uh, trimiți la o clinică ca să confirm faptul că au luat droguri, dar cum spuneam, nu este la fel de ușor uh, ca pentru acele persoane care conduc în stare de ebrietate. Mulțumesc, am mai multe întrebări suplimentare, dar numai două pot să fie acceptate și trebuie să mențin echilibrul între grupurile politice. Deci îi dau cuvântul domnul Balcites. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Vă adresez mulțumirile mele pentru sugestia pe care ne-ați făcut-o, dar vreau să vă întreb. Nu credeți că folosirea telefonelor mobile uh, în timp ce conduci este de asemenea o cauză importantă care poate să ducă la producerea de accidente rutiere mortale? Mai multe studii ne arată faptul că uh, atenția conducătorilor auto este la fel de uh, uh rău uh, afectată de uh, vorbitul la telefon precum de uh, uh, înghițirea unor droguri. Apoi, starea drumurilor uh, nu ar trebui lăsată deoparte. Nu credeți că ar trebui să ne ocupăm mai mult și de reducerea numărului camioanelor, astfel încât să se transporte mai multe bunuri pe calea ferată, mai degrabă decât uh, pe drumuri? Următoarea întrebare. Este vorba de o problemă foarte gravă. Avem aproape 20 de cauze pentru acest număr mare de accidente rutiere dar ne dăm seama că majoritatea accidentelor rutiere au, ne, au loc în orașe și uh, principalii uh, afectați sunt bicicliștii și pietonii. Cum putem să facem pentru să uh, ajungem la un rezultat de zero victime, mai ales în ce privește pe pietoni și pe bicicliști? Ce faceți pentru a ajuta apoi victimele și familiile victimelor? pentru că numai dacă avem o politică de prevenire totală a accidentelor vom putea să ajungem la niște rezultate concrete. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Da, cred că avem nevoie de această schimb, schimbare uh, radicală pentru a folosi mai mult uh, transportul de marfă uh, pe cale ferată uh, și a uh, scade volumul de marfă transportată uh, pe uh, uh, drumuri. Însă nu e chiar atât de simplu, chiar dacă transportul feroviar prezintă multe avantaje, avem încă multe de făcut pentru a adapta rețelele feroviare. Și în unele țări, inclusiv în propria mea țară, nu este chiar atât de ușor să faci, să profiți această intermodalitate. Apoi, ce facem pentru a ne ocupa de victimele accidentelor rutiere și de familiile acestora? Comisia și-a fixat niște uh, um, obiective ambițioase și în trecut pentru a reduce numărul uh, morților datorați accidentelor rutiere. Uh, din nefericire, aceste obiective nu au putut să fie atinse Pe de altă parte, trebuie să spunem că numărul victimelor uh, a scăzut destul de mult în majoritatea statelor membre, inclusiv în al meu. Nu cred că ar fi realist să ne fixăm drept obiectiv zero accidente rutiere, dar sunt uh, pe deplin încredințat că putem să reducem și mai mult numărul uh, victimelor și rata mortalității. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la următoarea întrebare din partea domnului uh, Ivo Belet. Apropo de accidentul feroviar din Wiesingen și sistemul electronic de siguranță și în ce privește cauzele acestui uh, accident. Aveți cuvântul, domnule comisar. Ce? Mulțumesc. Stimați deputați, accidentul feroviar de la Buizingen de luni 15 februarie a fost o tragedie șocantă, bineînțeles, și după acest accident grav s-au pus mai multe probleme tehnice și politice în legătură cu siguranța sistemului feroviar. Cauzele accidentului încă nu sunt perfect cunoscute și ancheta tehnică a fost lansată conform prevederilor directiva siguranței în Uniunea Europeană. Este de responsabilitatea a um, organelor de anchetă belgiene să facă această anchetă. Um, doi anchetatori uh, de la um, Centrul uh, European pentru Căi Ferate s-a alăturat autorităților belgiene. Doresc să subliniez faptul că, atâta timp cât cauzele accidentului încă nu au fost clarificate, nu are rost să ne apucăm să tragem concluzii așa cum se întâmplă deseori când uh, se întâmplă accidente uh, feroviare, se fac observații în legătură cu legăturile dintre textele de lege europene și accidente. Doresc să fac câteva observații în legătură cu deschiderea pieței. S-a deschis uh, piața transporturilor feroviare concurenței și s-a creat uh, un cadru de reglementare foarte clar în legătură cu uh, interoperabilitatea și securitatea, pentru că preocuparea noastră a fost ca deschiderea sectorului la pentru concurență nu trebuie să fie în detrimentul siguranței și indicatorii arată că nu s-a registrat un astfel de impact. Nu există legături între accident și avizul trimis Belgiei în 2008 în legătură cu lipsa independenței uh, uh, organismului care gestionează infrastructura și uh, societățile de transform. Deschiderea pieței sau um, Opiniile negative în legătură cu deschiderea pieței feroviare este, după părerea mea, doar o, uh, o încercare de a distorsiona discuția. Astăzi, bineînțeles, trebuie să asigurăm o circulație sigură a trenurilor. Uh, și uh, locomotivele trebuie schimbate pentru a aplica sistemul european de gestionare a traficului feroviar. Uh, un sistem unic de folosit la nivel european a fost creat și este instalat în momentul de față pe liniile internaționale majore. Sistemul este se numește ERTMS, Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar. Majoritatea sistemelor naționale au fost create în, la începutul anilor 80 Uh, e vorba de un proces lung și costisitor și majoritatea țărilor unde există aceste sisteme, doar o parte din rețelele naționale și din locomotive sunt echipate cu aceste echipamente. Deci, echiparea parțială a durat aproximativ 20 de ani. Specificațiile ERTMS există din 2000, proiecte, proiecte pilot au avut loc între 2000 și 2005 și din 2005 încoace mai multe linii echipate cu RTMS uh, funcționează. În momentul de față, 10 state membre au linii cu RTMS și există proiecte în acest sens în aproape toate statele membre. În Belgia există o astfel de linie între Aachen și Liege și trenurile, trenurile intercity de pe această linie sunt echipate cu sistemul respectiv. Deci, sistemul RTMS va coexista probabil cu cele naționale pe o perioadă de încă 20 de ani. Unele state membre vor beneficia mai repede de pe urma acestuia, altele mai târziu. Rețeaua italiană și spaniolă de um, viteză ridicată sunt aproape perfect echipate, complet echipate, în timp ce rețeaua luxemburgheză este aproape complet echipată, în timp ce în multe țări există doar proiecte pilot aceste sisteme de uh, securitate uh, sunt, fac doar, sunt doar un element al asigurării uh, siguranței în transporturile feroviare. Trebuie să se facă formare la nivelul personalului, precum și uh, o securizare a macazurilor. Da. Tele arată că standardele feroviare din Europa sunt în general foarte ridicate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule comisar. Uh, are cuvântul mai întâi domnul Belet și apoi uh, doamna Brăpăs. Vă rog, domnule Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru faptul că ați tras concluzii de pe urma tragediei, uh, tragediei din Belgia autoritățile belgiene au avut posibilitatea de a spune Parlamentului faptul că au creat o comisie specială de anchetă. Dar o întrebare, domnule comisar, ce faceți cu aspectul social, cu presiunea de pe umerii celor care lucrează în acest domeniu? N-ar fi mai bine să se facă o anchetă și să se impune reglementări europene pentru ca presiunea să fie redusă puțin, să nu crească această presiune în următorii ani? Doamna Brăbălți. Domnule comisar, aș dori și eu să vă mulțumesc pentru răspunsurile aduse la întrebările noastre foarte precise, dar am mai pus o întrebare la care nu ați răspuns. E vorba de situația din 2008 și 2009 această încălcare a obligațiilor de către autoritățile belgiene pentru că Infrabel se pare că nu este independentă de RGTS, deci am vrea să știu dacă Infrabel și societatea SNCB au rezolvat această problemă de independență luând măsurile necesare. Vă rog, domnule comisar. First, uh, about the, uh, the operators and the uh, social... Mai întâi, în ceea ce privește situația celor care lucrează în uh, domeniul feroviar și consecințele sociale. Bineînțeles, putem să facem o analiză foarte aprofundată a situației. Dacă concurența este acerbă și dacă circulația crește, bineînțeles, problemele sociale vor trebui rezolvate. Există diferite reglementări, mai ales pentru piloții de avioane, precum și directiva privind transporturile rutiere prevede durate de prezență la volan a șoferilor. Același lucru trebuie să se aplice și mecanicilor de locomotivă. Deci e nevoie de măsuri uh, specifice. Dar, bineînțeles, legislația națională există în continuare și în această legislație trebuie abordate problemele respective. Dar, într-adevăr, uh, trebuie să acordăm atenție anumitor aspecte. În 2008, Comisia a transmis un aviz autorităților belgiene în legătură cu lipsa garanțiilor de independență a gestionarilor infrastructurii uh, față de SNCB, Societatea Națională a Căilor Ferate Belgiene. Autoritățile belgiene au răspuns comisiei că Uh, vor studia răspunsurile aduse de autoritățile belgiene la problema independenței. În ceea ce privește accidentul feroviar, e vorba de o tra tragedie care, bineînțeles, trebuie să evităm să se repete din nou, dar uh, niciodată nu vom putea oferi o siguranță 100%. Trebuie luate măsuri concrete, bineînțeles, dar mai întâi va trebui să cunoaștem exact cauzele accidentelor și de multe ori ne dăm seama că e vorba de mai mulți factori, inclusiv umani, uh, care au contribuit la aceste accidente. Știm uh, încă din secolul XIX că uh, lumina verde înseamnă stop, lumina roșie, mă scuzați, înseamnă stop, dar nu e întotdeauna ușor să știm, să cunoaștem cauza exactă a accidentului. Mulțumesc, domnul uh, Boris, Boris, o întrebare suplimentară. Domnule comisar, cred că Trebuie să tragem concluzii de pe urma acestei strategii. Bineînțeles, vom cunoaște cauzele acestui accident. E vorba de factorul uman sau o uh, problemă a sistemului. Credeți că sistemul RTMS va putea fi introdus relativ rapid și odată cu liberalizarea serviciului de transport de mărfuri, nu credeți că ar trebui să existe un sistem foarte lizibil al calității în domeniul echipamentelor? Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Ideea este să aplicăm acest sistem pe principalele linii feroviare europene înainte de 2015. Este o dată înainte de care sperăm că se va aplica acest plan, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare linie, mai ales liniile regionale, vor fi echipate cu echipamente de nivel înalt până la această dată. Este, dar există, deci, un astfel de plan uh, de introducere a sistemului, dar uh, investițiile necesare sunt foarte mari. Sistemul european de măsurare a calității este o idee bună și când uh, am spus că transportul trebuie să fie dezvoltat în mod integrat în Uniunea Europeană, poate sub uh, titlul um, spațiu unic de transport european, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de calitatea serviciilor care trebuie să rămână la nivelul cel mai ridicat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Următoarea întrebare este adresată de domnul Vlosovici. E vorba de schimbarea orei vară și iarnă. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult. Avem uh, o directivă din ianuarie 2001 pe care au adoptat-o Consiliul și Parlamentul privind ora de vară în Uniunea Europeană, prin care se armonizează calendarul aplicării orei de vară în Uniunea Europeană. Este a noua directivă privind acest Uh, subiect uh, încă din 1980, când a fost adoptată prima directivă. În conformitate cu aceste directive, noi am uh, publicat un raport privind impactul schimbării orei vară-iarnă. Pe baza informațiilor pe care le-a avut la dispoziție Comisia, am concluzionat că această schimbare nu are un impact negativ semnificativ și uh, nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru statele membre ale Uniunii Europene. Niciun stat membru nu a solicitat uh, modificarea acestui sistem de la publicarea raportului. Dar uh, să știți că eu sunt persoana cea mai potrivită pentru a vă răspunde la această întrebare, pentru că am fost membru al uh, Uh, guvernului din țara mea în momentul în care ne-am uh, ocupat de această uh, chestiune și din 2000 am eradicat acest sistem al schimbării orei, iar în 2002 ne-am întors la sistemul de schimbare a orei și am trecut din nou la ora de vară. Iată, deci am o experiență foarte clară, personală privind acest, acest subiect s-au întâmplat uh, două lucruri în momentul în care am luat această măsură în 2000, care a devenit foarte nepopulară. În primul rând, uh, diminețile sunt foarte însorite, cu foarte multă lumină, dar nu prea ne folosește această lumină dimineața, dar iar seara se întunecă prea devreme și dacă ne întoarcem de la serviciu și vrem să facem sport sau să ieșim cu copii la o plimbare, se face, se întunecă prea devreme și oamenilor uh, nu le convenea acest lucru. În al doilea rând, exista și o diferență de ore, vă închipuiți toate mm, aranjamentele în ceea ce privește călătoriile în străinătate erau foarte complicate, astfel încât ne-am întors la, schimb, la acest sistem de schimbare a uh, orei vara și iarna, iar acum toată lumea este mulțumită și de atunci nu s-a mai ridicat niciodată această chestiune. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar. A, iată, e ora 8 fără 25, deja am depășit timpul alocat și aș dori să grăbim puțin lucrurile, dacă se poate. Vă rog să răspundeți repede la întrebarea suplimentară, după, după care mai luăm două întrebări de la domnul Mitchell și domnul Harting. Domnule Vlo Vlosovici, aveți cuvântul. Dacă doriți să puneți o întrebare suplimentară, dacă nu, lăsăm lucrurile așa. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspuns. Am o oarecare îndoială care persistă, fiindcă dacă ne gândim la Marea Britanie, ora este diferită față de o Marea Britanie, este diferită față de Europa. Nu avem uh, cu toții ceasurile pe aceeași oră. Din punct de vedere al transportului, transportului, poate că nu este o idee prea bună să avem un sistem unitar al orelor. Un răspuns pe scurt din partea Comisiei, vă rog. Cum v-am spus, am experiență personală în acest domeniu și nu văd de ce am mai schimba uh, sistemul din nou. V-am spus uh, că lucrurile se complică foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Următoarea întrebare este adresată doamnei Reding. Prima întrebare adresată de domnul Mitchell privind echilibrul libertate-securitate și o să mai ne mai ocupăm și de întrebarea 38 a doamnei Harkin privind Cartea Verde a voluntariatului. Fără întrebări suplimentare însă de data aceasta. You can have a supplementary in circumstances, Harkin, but not anybody else numai dumneavoastră, autorii întrebărilor, puteți avea dreptul la o întrebare suplimentară, dar atât. Bine ați revenit printre noi, doamnă Redding. Vă rog să răspundeți la întrebare. President, thank you for, uh, waiting. Domnule președinte, promovarea drepturilor fundamentale nu trebuie să fie văzută uh, ca fiind uh, o piedică în lupta pentru uh, împotriva terorismului și asigurarea mai bune securități. Din potrivă, ele trebuie să meargă mână-mână. Drepturile fundamentale, așa cum sunt ele consfințite de Carta Drepturilor Fundamentale și de Convenția Europeană asupra Drepturilor Fundamentale, uh, rămân o piatră de temelie a Uniunii noastre și uh, putem să uh, luptăm împotriva terorismului fără să facem niciun fel de compromisuri în detrimentul acestor drepturi. De asemenea, Uh, nimic nu trebuie să ne împiedică să adoptăm strategii eficiente de luptă împotriva uh, situațiilor de insecuritate. Acest lucru a fost arătat și de programul de la uh, Stockholm, pentru că uh, se spune că toate instrumentele trebuie să fie folosite pentru a lupta împotriva terorismului, dar drepturile fundamentale trebuie să fie respectate. Eu cred că este o chestiune de echilibru și nu una de a, a drepturilor fundamentale care ar cântări mai greu în balanță decât lupta împotriva terorismului. cel întrebare suplimentară. Da, în ce mă privește pe mine, vă spun, loviții pe criminali, loviții pe teroriști, asta nu pune niciun fel de probleme, dar mie îmi pasă de faptul că noi, în calitate de eurodeputați, nu punem accentul suficient de mult pe respectarea drepturilor omului, pentru că noi ne așteptăm ca lupta împotriva criminalității să se facă în așa fel încât să se protejeze mai mult publicul și nu el să se simtă și mai mult în nesiguranță este un uh, imperativ ca atunci când statul se amestecă să fie cu un bun motiv. Mulțumesc, domnule comisar. Nu pot să fiu uh, decât foarte de acord cu domnul eurodeputat. Știți că și atunci, uh, în fostul meu mandat, când m-am ocupat de telecomunicații, um, m-am angajat ca să se reformeze directiva cu privire la protecția datelor personale, reformă care directivă, mă scuzați, care data din 1995, pentru că era nevoie de o adaptare la tehnologiile cele mai recente. Și am declarat uh, răspicat că nu putem să folosim scuza uh, protejării uh, societății pentru a uh, da publicității date personale a anumitor persoane, chiar dacă le sunt bănuite de unele delicte. Parlamentul, de asemenea, atunci când a votat asupra acordului SWIFT, a abordat chestiunea protecției datelor personale și Comisia va lua în considerare opinia Parlamentului atunci când va elabora noul mandat pentru uh, ca să avem un nou acord SWIFT cu partenerii noștri americani. Un acord în care să existe un adevărat echilibru între dreptul la uh, um, viața intimă și uh, um, lupta pentru securitate. Ultima întrebare, cea a doamnei Harkin, numărul 38, în ce privește Cartea Verde privind voluntariatul. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Domnule președinte, îmi pare rău, nu am primit această întrebare. Bine, dacă nu ați primit întrebarea, am primit multe întrebări, spune doamna Reding, dar pe aceasta nu. Am primit întrebarea 88, 95 și 100. Deci nu ați primit întrebarea 38. Atunci va trebui să dați răspunsul în scris. Îmi pare rău, doamna Harkin. Dacă doriți să faceți o declarație de 30 de secunde, puteți să o faceți. Nici o problemă. Aștept răspunsul doamnei comisar în scris. Mulțumesc. Um... Doamnă comisar, aveți pregătită în răspunsul la întrebarea numărul 39? Îmi pare rău, cred că s-a întâmplat ceva în organizare, domnule președinte. Uh, nu știu exact ce, dar am primit alte întrebări decât uh, cele pe care mi le propuneți. Am răspunsul. Oh. Cred că folosim alte numere, altă numerotare. Întrebarea doamnei Harkin s-a referit la Cartea Verde privind voluntariatul. The... Am întrebarea domnului Posselt. Doamna Harkin, faceți o scurtă declarație și apoi vom uh, Ascultă răspunsul la întrebarea domnului Postel. Mulțumesc. Sper că doamna comisar va studia cu atenție propunerea mea ca do- 2011 fiind anul uh, european al voluntariatului și să se contunteze cu grupurile de voluntari și sper că uh, veți uh, folosi manualul Organizației Internaționale a Muncii sau al ONU pentru uh, probleme legate de voluntariat. Mulțumesc. Comisia va răspunde în scris și acum trecem la uh, ultima întrebare a domnului Postel în legătură cu minoritățile tradiționale stabile pe teritoriul Uniunii Europene. Doamna Reding, pot să o asigur pe doamna deputat că în ceea ce privește voluntariatul, care este o chestiune foarte importantă, Comisia îi va răspunde la întrebări. În ceea ce privește întrebarea privind minoritățile tradiționale, știți că e vorba de una dintre valorile pe care a fost întemeiată Uniunea Europeană și anume respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților și în tratatul de la Lisabona acest lucru este uh, menționat în mod explicit la articolul 2 din tratat. În articolul 21 din cartă se interzice în mod explicit orice discriminare din cauza limbii sau apartenenței la o minoritate. Deci, Comisia se va asigura în cadrul mandatului său că aceste drepturi fundamentale vor fi eh, respectate conform eh, dreptului european și atunci când statele membre aplică legea europeană. Există anumite legi și programe care pot să contribuie la îmbunătățirea situației persoanelor care aparțin minoritățile. Comisia are de gând să combine aceste instrumente pentru a aborda dificultățile, inclusiv discriminările care riscă să afecteze pe cei care aparțin minorităților. Știți de asemenea că există legislație antidiscriminare în Uniunea Europeană care va fi folosită pentru a asigura uh, tratamentul legal al persoanelor care aparțin minoritățile și Comisia a adoptat o propunere de nouă directivă discutată în momentul de față, care va spori protecția împotriva discriminărilor din uh, motive de religie, handicap, orientare sexuală, uh, aparțin, apartenență la minorități și așa mai departe. Decizia cadru a Consiliului privind de lupta împotriva rasismului și xenofobiei uh, prin pedepse penale uh, dorește să asigure um, pedepsirea penală a celor care uh, acționează sau argumentează în mod xenofob sau rasist. S-au creat un grup de experți naționali în acest scop. Există și Agenția Drepturilor Fundamentale, care are un rol cheie um, prin ajutorul său pe care îl dă Comisiei pentru a aplica aceste prevederi și avem și Carta Europeană pentru Minorități, Limbi Minoritare și protecția minorităților naționale. Aș dori să spun domnului deputat că sper că mai multe state membre vor urma exemplul celor care au semnat deja și au ratificat aceste convenții importante. Uh, Domnul Posălt, aveți 30 de secunde. Stipun. Doamnă comisar, în ceea ce privește ultimul punct, tocmai asta vreau să spun și eu. Ați spus degetul pe rană. Există instrumente de discriminare pozitivă pentru minoritățile stabilite tradițional. Um, trebuie să se ia măsuri pentru aceste minorități, așa cum se întâmplă pentru celelalte Uh, Agenția Drepturilor Fundamentale acționează și în acest sens și cum se organizează contactele cu societatea civilă. Minoritățile tradiționale joacă un rol important sau nu? Este injust să se trateze în mod inegal o situații egale. Nothing. Nimic nu este mai injust decât tratarea unor grupuri inegale în mod egal și trebuie să folosim resursele mici pe care le avem la dispoziție în mod foarte activ și inteligent. Agenția pentru Drepturile Fundamentale are, bineînțeles, anumite obiective, dar dacă Parlamentul sau Comisia cer agenției să se achite de alte sarcini, uh, agenția poate să o facă. Deci, vă rog, domnule deputat, să transmiteți întrebările pe care le aveți la adresa de adresat uh, uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale și voi vedea care poate fi reacția pozitivă a acesteia. Vă mulțumim, doamnă comisar. Domnule Tarabela, trebuie să vă spun că vom încheia acum uh, timpul uh, adresat, uh, timpul afectat întrebărilor pentru comisie, dar puteți face o declarație dacă doriți și doamna comisar vă va răspunde în scris. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că suntem presați de timp, dar vreau să subliniez importanța uh, uh, unui uh, an de combatere a violenței împotriva femeilor, un subiect care a rămas, din păcate, tabu, care iese, din păcate, tabu. Multe femei sunt uh, victime ale violenței fizice sau psihice. Un an uh, pentru combaterea violenței împotriva femeilor ar putea permite ca acest văl al tabului să fie ridicat deasupra, asupra, deasupra acestui uh, subiect um, și acest lucru uh, este în beneficiul femeilor. Mulțumesc mult tuturor, mulțumesc um, comisarilor prezenți, mulțumesc și interpreților. La revedere!